Mulțumesc foarte mult, domnul Vlimski, în numele EN, are cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Se spune că o cultură civilizată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 Mulțumesc uh, foarte mult. Domnul Loazu are cuvântul. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin această inițiativă care a generat un raport uh, echilibrat și propuneri uh, raționale. Transportul animalelor vii este o temă care are un impact negativ asupra filier, filierei cărnii în Europa <clears throat> și consumatorii suportă consecințele există de naturare concurenței între țările noastre, însă trebuie să le recunoaștem acolo unde ele se află. Costurile de producție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 și utilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la intervențiile spontane. Domnul Pospișil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte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 Uh, interzice transportul către state terțe. Trebuie să aplicăm regulile și să aplicăm standardele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Buda are cuvântul. Domnule președinte transportul animalelor vii este o problemă reală care nu trebuie să fie ignorată. un transport cu încălcarea standardelor de bunăstare al animalelor va influența negativ calitatea cărnii și va afecta sănătatea consumatorilor statele membre trebuie să depună eforturi pentru dezvoltarea capacităților de abatorizare la nivel microregional scurtarea distanței și a timpului de transport dintre ferme și abatoare dar mai ales dintre abatoare centrele de procesare și desfacere sunt esențiale pentru asigurarea consumatorilor cu produse de calitate. îmi exprim însă în același timp rezerve serioase cu privire la interzicerea exporturilor în anumite state deoarece implică consecințe economice dezastruoase pentru fermieri în schimb trebuie identificate soluții viabile pentru rezolvarea deficiențelor existente și mai ales să ne asigurăm că regulamentele actuale sunt respectate. în același timp țările din orientul mijlociu sunt principalele partenere comerciale pentru importul de animale vii din uniunea europeană. facilitarea sacrificărilor cu respectarea standardelor religioase în abatoarele din uniunea europeană ar evita costuri suplimentare de transport ceea ce ar fi profitabil atât pentru fermieri cât și pentru consumatori. mulțumesc. Mulțumesc. Am ajuns la finalul intervențiilor spontane. Dau cuvântul domnului comisar Andrikaitis și îl rog să spună reacțiile la ceea ce a auzit. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Onorați deputați, am ascultat cu uh, foarte multă atenție intervențiile dumneavoastră. Vă sunt recunoscător pentru punctele de vedere uh,